Putem să începem, dragi colegi, pentru că respectăm programul. Nu știu, sper că toată lumea a sosit, chiar și acum ultimele persoane. Vă vreau să deschid ședința din această seară și eu să vorbesc în limba italiană. Adoptăm ordinea de zi? Nu cred că asta pune probleme. Puteți să vă puneți căștile, spune doamna președinte. Azi avem franceză, engleză, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, portugheză, finlandeză, estonă, maghiară, lituană, polonă, slovenă, slovacă, bulgară și limba română. Și suntem prezenți și pe internet, ca de obicei. Și vreau să vă spun că, nu știu dacă știți, că am avut decizii ale coordonatorilor de pe 8 noiembrie. Ele au fost trimite pe e-mail până pe 10 noiembrie. Le puteți uh, aproba pentru că în termenul dat de până pe 14 nu s-au ridicat obiecțiuni. Vreau să vă spun de asemenea că s-a primit uh, tot pe mail și mulțumesc secretariatului pentru acest lucru. Raportul uh, privitor uh, la misiunea cult uh, din mai 2016 de la Köln și de la Düsseldorf. Aș dori să mai adaug o informație, dacă îmi permiteți, care ar putea să ne intereseze pe toți, chiar dacă uh, discuția privind bugetul încă nu s-a încheiat, dar vreau să vă reamintesc că la ultimul trialog s-a ajuns la un acord privitor la bugetul 2017. Știți cât de mult comisia noastră s-a bătut pentru a avea un buget crescut pentru programele noastre culturale și până acum am uh, aflat că după ce Consiliul uh, dorea să reducă mai mult de la uh, Erasmus Plus, uh, s-au readus în joc 150 de milioane. De asemenea, pentru inițiativa pentru tineri s-au primit 500 de milioane în plus până la un miliard, așa cum se știe, până în 2020 și, de asemenea, noi am cerut să crească plafonul pentru uh, noile politici, pentru că este foarte clar că acesta este foarte scăzut pentru toate politicile noi pe care dorim să le demarăm. De asemenea, mă gândesc la Multimedia Actions, Euramed Plus sau Plus. Nu știm nimic însă despre celelalte programe, deoarece programul Europa Creativă încă nu a fost finalizat. De asemenea, un milion pentru um, anul european pentru moștenirea culturală, sub capitolul cultură, nu știm exact uh, această sumă suplimentară unde va merge, cu siguranță, dar să știți că o linie bugetară există pentru această temă, exact ce am cerut noi pentru 2017, adică un milion de euro. Acum uh, vreau să întreb pe colegii raportori, coordonatori, dacă vor să ne mai spună câte ceva. Un comentariu legat de informații. Aici ar trebui să evidențiem că ceea ce s-a discutat, s-a vehiculat prin mass media legat de tăierile de fonduri au provocat tulburări grave. Deci, traducerea a ajuns, întreabă vorbitorul. Deci, voiam doar să adaug faptul că regret că din cauza uh, unui articol uh, strecurat în mass media s-a creat o situație. Deci niciodată nu a fost în discuție tăierea fondurilor Erasmusului, ci tocmai, Erasmus, ci tocmai creșterea fondurilor. Cred că noi cei de la Comisia de Cultură ar trebui să arătăm foarte clar aceste lucruri pentru cei care încă nu au înțeles despre ce e vorba. Deci era pur și simplu vorba de uh, un uh, articol bazat pe zvonistică. Da, însă, de fapt ce am vrut să spun, Sabin, fii atentă. Am spus că cât privește creșterea care fusese anunțată de către comisie și de noi, de 200 de milioane, am știut că numai 100 milioane puteau să fie primite și până la urmă am ajuns la 50 de milioane, deci e clar că avem surse nu oficiale, dar totuși destul de sigure, aș spune eu, cât privește acest buget. Acum vreau să vă mai spun că astăzi dorim să examinăm amendamentele din raportul de astăzi. Avem o ședință ad hoc pentru a vedea amendamentele la această revizuire um, a acestei directive acest de, atât de importantă cu cele două raportoare. Um, știți bine că am primit 950 de amendamente care au fost uh, transmise până pe 18 octombrie. După uh, aceste întâlniri privitoare la amendamente și pentru a ajunge eventual la amendamentele de compromis, pentru acele amendamente destul de asemănătoare. În sfârșit, oricum, lucrurile acestea continuă să fie lucrate pentru că nu toate amendamentele pot fi primite. Bineînțeles că toată lumea își dorește să ajungă să ajungă să aibă amendamente de compromis acest raport prin diferitele uh, întâlnire ale raportorilor, raportorilor din umbră, următoarea pe 29 noiembrie, săptămâna viitoare. Știți bine că comisiile care, se, uh, care își dau avizul lucrează, IMCO pe 5 decembrie și uh, LIBE pe 13 ianuarie și ITRE pe 5 ianuarie. De asemenea, uh, LIBE își dă ultima avizul dar este clar că în acest calendar atât de strâns nu putem să amânăm nimic și trebuie și noi să fim gata să votăm aici la cald. La cult. Am zis că pe 28 februarie noi vom vota în Comisia Cult, efectiv, și eu sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună și cât mai rapid posibil, într-un spirit de cooperare. Pozițiile sunt divergente, desigur, dar eu îmi doresc ca toată lumea să se străduiască pentru a avea un text final echilibrat și cu spirit de deschidere față de propunerile primite. Noi vom face tot ce este posibil, așa cum s-a spus, să adoptăm la, să ajungem la un acord în prima lectură sub președinția malteză, aceasta este intenția a doam doamnei raportor și asta până pe 23 mai 2017. Vreau să mulțumesc lui Stefani și secretariatului în general pentru că au lucrat foarte mult. Nu a fost simplu, zi și noapte efectiv s-au străduit și au muncit pentru a Uh, verifica cu multă atenție și preliminar uh, admisibilitatea, caracterul și limbajul juridic al amendamentelor. Nu a fost simplu, însă eu zic că vom ajunge uh, la timp să ne îndeplinim acest obiectiv. Aș da cuvântul așadar celor doi raportori și apoi și raportorilor din umbră și celor care doresc să se exprime, doamna Sabin Feraia și apoi... Nu, întâi Petra are cuvântul prima. Mulțumesc, dragi colegi. Noi am convenit să încep eu și apoi Zabine va aduce completările necesare. S-a spus deja, am primit foarte multe amendamente, sunt dosare foarte groase și de obicei nu le știm decât de la IMCO, de la Libe nu neapărat și la cultură nici atât. Dar asta dovedește interesul foarte mare față de acest pachet legislativ. Deci 950 de amendamente plus amendamente pe care le înaintaserăm noi, împreună dau peste 1000 de amendamente. 253 de amendamente au fost uh, depuse doar pentru considerente. Și aici vreau să vă spun încă o dată că toți cei care au participat vreodată la negocieri tripartite. A constatat ulterior că acele considerente sunt cumva rezumate la reuniunile tehnice. Deci vă rog, Uh, s-a spus asta și din partea secretariatului de mai multe ori. Îi rog pe toți cei care s-au străduit, au depus eforturi la amendamentele respective privind considerentele să nu fie triști dacă nu se va regăsi fiecare propoziție propusă în text. Ne vom strădui totodată în prealabil deja să încercăm să rezumăm uh, aceste amendamente în compromisuri rezonabile. Tocmai pentru că avem de a face cu o poziție puternică a Parlamentului în acele negocieri, în trialog. Deci dacă uh, există cumva situația în care se pierd se pierde din forța amendamentelor, atunci uh, ne va fi mai greu să le impunem în forma dorită, în urma trialogului. Apoi mai există câteva lucruri pe care vreau să le menționez. Voi începe cu termenul uh, serviciile audiovizuale, serviciile media audiovizuale. Există o parte de amendamente care își propun păstrarea vechii definiții conform directivei și aici vreau să vă spun că evoluția acestui termen de servicii media audiovizuale uh, se datorează jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Și noi nu putem trece pur și simplu cu vederea această jurisprudență. Mai există și alte dorințe, și anume extinderea definiției, respectiv uh, sfera de aplicare, de exemplu, să, există, să existe algoritmi ai deciziilor redacționale și să fi, aibă o, o, forță, o forță egală. Apoi, ă, de asemenea, să se includă în partea redacțională aceste uh, lucruri. Însă, la final, trebuie să fim uh, foarte atenți, chiar dacă se va extinde definiția, uh, să avem o poziție rezervată și să ne punem mereu întrebarea directiva uh, respectivă ce va putea atinge de fapt. Este această directivă locul pe, potrivit pentru a rezolva toate problemele digitale legate de serviciile audiovizuale sau cum, nu cumva supra-solicităm această uh, directivă și obține mai degrabă dezamăgire la final. Și, totodată, ar trebui să ne asigurăm că directiva rezistă măcar câțiva ani, astfel încât noi să nu revizuim, să nu ne gândim din nou la o revizuire peste câțiva ani. Deci trebuie să păstrăm un echilibru între performanțele directivei pe de o parte și pe de altă parte între ori, și pe de altă parte orientarea ei către viitor, astfel încât să poată fi păstrată mai mulți ani la rând. Și, într-adevăr, ne-am uitat și la relația cu directiva e-commerce privind comerțul electronic. Nu vrem să o punem la îndoială pe aceasta, mai ales în ceea ce privește uh, răspunderile sau răspunderea operatorilor de platforme și cred totodată că aici poate că în anumite locuri va trebui să evidențiem mai bine despre ce este vorba. Se vede clar că există îngrijorări, dacă ne uităm la amendamente, cu privire la relația cu uh, directiva privind comerțul electronic, care ar putea fi subminată. Și, de asemenea, o delimitare a platformelor uh, video, de cele video on demand, deci trebuie să fie o delimitare mai bună aici, uh, furnizorii se pare că nu au controlul asupra emisiunilor respective și dezbaterea va fi vorba despre măsura în care algoritmii vor putea fi un indiciu pentru o abordare pozitivă a celor conținuturi. Și apoi mai există voci care vor să reglementeze și platformele on-demand. Vom discuta despre aceste lucruri și le vom aprofunda la întâlnirile uh, cu raportorii din umbră. Avem o serie de amendamente legate de accesibilitate și aici se face trimitere la articolul, uh, la alinatul 7 și fosta prevedere. Mai există alte propuneri eu cred că trebuie să ne asigurăm că vom găsi o cale de mijloc care să nu supra-solicite furnizorii, dar totodată să existe un termen limită în cadrul căruia să ne putem asigura că există această accesibilitate. Cred că există câteva linii de compromis aici. Apoi, uh, la competențele media și educație, aici ar trebui să includem capitolele mai mult în directiva noastră. Apoi s-a discutat și despre posibilitatea includerii jocurilor de noroc și asta va fi o discuție pe care o vom avea în detaliu la întâlnirile noastre cu raportorii din umbră. Există o modificare structurală profundă care a fost uh, propusă în mai multe amendamente. În principiu, modificările structurale sunt sau pot fi susținute așa cum le-am propus noi. Există și dorința de a întări protecția pentru tineri și pentru copii și minori. Și totodată avem o serie de amendamente în zona sponsorizării și a plasării de produse. Am spus că vrem să scoatem din paranteze aceste uh, discuții, deci toate regulile privind platformele și serviciile audiovizuale și platformele de video sharing, toate trebuie să susțină această idee. Asta este impresia mea. Avem o discuție dificilă legată de platformele de video sharing și aici unii își imaginează că ar trebui să rămânem la propunerea comisiei, care nu, nu ar trebui integrat așa mult în directivă. În orice caz, ar trebui să le lăsăm uh, posibilitatea statelor membre să influențeze anumite aspecte dacă nu putem uh, reglementa noi. Apoi privilegiul de răspundere la e-commerce, am vorbit despre asta și aici trebuie să ne gândim dacă ar trebui să evidențiem mai bine lucrurile printr-un considerent. Deci, ideea că nu trebuie îngrădit acest privilegiu al directivei privind comerțul electronic. Deci este o diferență juridică între o selecție uh, voită și furnizarea de conținuturi. Dar trebuie să mai discutăm cu raportorii din umbră despre o soluție rezonabilă. Mai este un capitol foarte mare și acolo va fi foarte greu. Acolo e vorba despre publicitate la modul general despre eh, reglementările cantitative. Acolo există foarte multe amendamente care vor să se întoarcă la acea perioadă de 12 minute pe oră, 12 minute de clipuri publicitare, dar trebuie să vă gândiți că noi, cei de la Parlament, am discutat deja de trei ori despre asta, ultima dată în ianuarie, când vorbeam despre piața unică, deci, și s-a decis atunci cu o mare majoritate că ne, deci, ne dorim o flexibilizare a timpilor de publicitate. Comisia a susținut această idee, deci a fost și dorința statelor membre. Nu sunt însă sigură că este de folos pentru credibilitatea noastră. Dacă noi spunem că ne dorim o flexibilizare și la final spunem că, de fapt, nu asta era intenția noastră. Și trebuie să spun foarte sincer, mă tem că lucrurile par cumva neloiale dacă nu urmărim aceeași linie. Deci, printr-o combinare, să zicem, a principiului cu ferestre publicitare, principiul de cu, principi, cu principiul îngrădirii uh, întreruperi, întreruperilor publicitare, e bine, poate că astfel ne vom putea pune de acord cu privire la o soluție. Și cu cei de la Envi va trebui să vorbim despre publicitate, reclamele la produse bogate în zahăr, săruri, uh, sare și așa mai departe. Trebuie să vedem cum se vor suprapune amendamentele și cum vom găsi un compromis. Același lucru, bun, ă, operele europene, acolo spectrul este foarte larg, Acolo se spune, pe de o parte, să nu fie niciun fel de cotă, alții spun că ar trebui să fie o cotă de 50% a operelor europene. Deci, trebuie văzut ce vor avea voie statele membre pot, uh, se pot folosi de fonduri de subvenționare a conținuturilor și aici uh, cred că vom reuși să găsim un compromis între pozițiile extreme, între 50% cotă și niciun fel de cotă pentru operele europene. Apoi, identificabilitatea și puterea semnalului Aici credem că propunerile noastre sunt susținute în mare parte și cam atât. Avem două întâlniri prevăzute, prima pe 29 și a doua pe 12 ianuarie, de la 9 la 11, cu raportorii din umbră. La prima nu va exista traducere, interpretare, însă la cea de-a doua vom încerca să cerem interpretare pentru că este un subiect destul de complex și așa ne putem face viața mai ușoară. În orice caz, uh, presupunem că cele două întâlniri cu raportorii din umbră nu vor fi suficiente, mai ales pentru că va trebui să includem și Libe, care va decide abia pe 13 ianuarie și cu siguranță va trebui să vorbim și despre independența uh, autorităților de reglementare, asta va fi și prioritatea la LIBE. Ați văzut că în anumite amendamente pe care le-am depus noi uh, a, a fost nevoie de ajustări și când vine vorba de independența uh, reglementării, noi uh, nu avem păreri prea divergente. Noi ne dorim ca aceste autorități de reglementare să fie independente, vrem să fie stipulate aceste lucruri. Există și amendamente care arată că noi știm că este o idee bună, practic trebuie să evidențiem acolo foarte clar că e nevoie de independență de guvern. Și cam atât deocamdată din partea mea. Grazie, Petra. Mulțumesc foarte mult, Petra. Cred că ai făcut un tur de orizont foarte amplu a ce se întâmplă și e clar că pe unele puncte există asemănări, alte propuneri sunt mult mai depărtate de aceste uh, linii. Eu sper să găsim un echilibru pe undeva. Îi dau cuvântul lui Sabina acum. Äh, Mulțumesc Petrei care a oferit deja o vedere de ansamblu foarte bună asupra amendamentelor uh, depuse la cult. Celelalte comisii încă au consultații. Există întotdeauna un schimb de vederi la nivel de grup politic. Știu că au Uh, existat astfel de schimburi de opinii în faza de depunere. Deci, practic, suntem în strânsă colaborare cu celelalte comisii care vor veni cu avize. Ce este important la numărul ăsta mare de amendamente, trebuie știut că există poziții foarte diferite vis-a-vis -vis de toate punctele. Petra a vorbit deja despre asta, deci sunt la un moment dat chiar opinii diametral opuse când vine vorba de flexibilizare sau chiar înăsprirea directivei privind publicitatea, există într-adevăr două poluri, putem spune, poziții foarte divergente. Unii își doresc o năsprire a regulilor, alții vor flexibilizarea. E uh, greu. Uh, aici trebuie văzut cum vom putea implica toate pozițiile din uh, industrie și prin intermediul convergenței media uh, trebuie văzută poziția vis-a-vis -vis o delimitare clară, pentru că ea nu mai este posibilă în ziua de astăzi. Uh, bineînțeles, trebuie luată în considerare și protecția consumatorului, a minorilor, a copiilor. Cred că uh, e nevoie de mai multe discuții. Trebuie integrate uh, platformele de video sharing. Aici trebuie să luăm în calcul care este legislația ce decurge din directiva privind comerțul electronic și ceea ce își imaginează unii prin amendamentele lor, având în vedere că nu există răspunderea providerului, ei bine, asta nu se poate. Uh, cu această directivă a noastră nu putem să uh, Uh, o abrogăm pe cealaltă privind comerțul electronic și de aceea trebuie să găsim o soluție tocmai pentru a ne atinge obiectivele fără a uh, elimina anumite reguli din cealaltă uh, directivă, când vine vorba și de protecția minorilor și așa mai departe. Deci nu vrem să subminăm prevederile directivei privind comerțul electronic. Sunt foarte multe abordări care se regăsesc în amendamente și trebuie văzut cum uh, vom găsi un compromis. În ceea ce privește erga, aici trebuie să spun foarte clar, în raportul nostru nu a fost vorba despre o slăbire a poziției erga, ci chiar o întărire a abilităților, dar nu vrem să avem o superautoritate europeană Asta nu este nici intenția Comisiei în acest capitol, deci nu vrem să creăm o autoritate puternică. Deci, pe baza acordurilor existente, vrem să îi conferim acestei autorități o sarcină de coordonare. Și, bineînțeles, trebuie uh, luată în calcul și convergența serviciilor media existente. Și aici ERGA trebuie să fie dotată cu puterile corespunzătoare. Trebuie să includem sau să ascultăm și poziția politică, dar și poziția tehnică din partea ERGA și trebuie să preluăm ambele perspective. Atât reprezentantul statelor membre, cât și uh, sta, uh, reprezentantul politic, deci, uh, pe de care trebuie să vină cu contribuția lui. Și trebuie să găsim compromisuri rezonabile care să uh, îndeplinească obiectivele noastre, să se ridice la nivelul exigențelor noastre. Și aici trebuie văzut unde și ce trebuie modificat. În ceea ce privește independența reglementării, este clară direcția din amendamente, toți avem această dorință în Parlament și anume să existe o reglementare independentă în statele membre. Structurile, așa cum sunt făcute ele, trebuie să fie independente de guvern. Dar sistemul care va funcționa bine sau care funcționează deja bine nu trebuie distrus. De aceea, independența funcțională este importantă aici și totodată delimitarea juridică de stat, de guvern este absolut necesară și cred că și aici vom ajunge la un compromis bun. Un alt subiect legat de amendamente sau care a fost inclus în amendamente și anume concedierea membrilor autorității de reglementare la nivel național. Dacă vom găsi un, amendam, un compromis aici, privire la procedura de concediere, să nu existe uh, prevederi unilaterale, să găsim o abordare ce poate fi acoperită și de prevederile comisiei, să nu există numiri arbitrare sau concedieri arbitrare uh, atunci când contractele se apropie de finalul perioadei, deci nu trebuie ca acele posturi să fie acoperite politic. Nu acesta este sensul exercițiului nostru și tocmai și aici trebuie să găsim uh, compromisuri care să acopere, să asigure obiectivele noastre. Cred că avem o bază foarte largă pentru discuțiile noastre, și în ceea ce privește subvenționarea operelor europene. După cum spuneam, există unii care nu-și doresc absolut nimic, niciun fel de cotă, alții își doresc o cotă de 50%. Cred că vom găsi o cale de mijloc care să se ridice la nivelul pretențiilor noastre, ale Comisiei Cult. Noi ne dorim uh, o diversitate culturală și mediatică pe termen lung. Și cred că noi vom găsi aici o soluție. Aștept cu nerăbdare discuțiile intense cu raportorii din umbră. Trebuie spus că a devenit foarte clar că în grupurile politice e nevoie încă de discuții, pentru că uh, Eh, inclusiv în interiorul grupurilor au existat poziții foarte divergente vis-a-vis -vis de amendamentele depuse. Da. Într-adevăr, aceasta este misiunea noastră, această atitudine care trebuie să o avem. Trebuie să aprofundăm în continuare lucrurile și exact asta vom face, sper eu, în munca noastră de echipă. Acum uh, dau uh, cuvântul lui Tom Trooper, Giachesa uh, și așa mai departe. Colegul gramaticat, este asemenea. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă și domnilor colegi. Îmi pare rău că nu voi putea sta aici până la sfârșit uh, pentru că am o întâlnire misterioasă, să spun așa, dar voi lăsa asistenții mei să țină cont de toate comentariile dumneavoastră. Am să mă centrez de aceea doar pe două elemente cheie uh, în acest proiect de raport și uh, văzute prin prisma amendamentelor primite. Pe lângă cote și problemele la care mi-am manifestat deja criticile și pentru care nu avem timp acum, pentru a intra în detalii, pentru a putea vedea cum putem redacta articolul respectiv pentru a ajunge la un acord între grupurile politice. E vorba de chestiuni specifice care se referă la platformele de video sharing și raportorul a hotărât să mențină propunerea Comisiei de a include în domeniul de aplicare aceste platforme lucru care nu știu dacă este nici de dorit, nici uh, pragmatic. Însă s-a vorbit aici de flexibilitate, așa că aștept să vedem uh, cum putem explora și mai mult această flexibilitate. Noi susținem obiectivul Comisiei de a crește protecția pentru minori și de aceea, în ciuda reticențelor inițiale față de propunerea Comisiei de a limita și a defini mai clar uh, domeniul de aplicare pentru aceste platforme, am uh, ținut cont de acest lucru în amendamentele noastre pentru a avea o încercare de a nu uh, suprareglementa pentru autoritățile naționale, incluzând în același timp protecția minorilor online. Există totuși pericolul ca unele din propuneri să depășească această limită. În primul rând pentru că extind uh, comunicarea comercială și mă întreb dacă ar fi bine ca VSP-urile să fie responsabile direct de publicitatea pe care o fac. Și acest lucru se întâmplă într-un număr foarte limitat de cazuri atunci când nu există o astfel de responsabilitate editorială, există posibilitatea de anchetă, dar ea nu este foarte practică de utilizat atunci când uh, există problema conținutului. E vorba de diferențe care trebuie delimitate foarte clar înainte de a ne putea gândi la o extindere a domeniului de aplicare în acest regulament uh, pentru servicii mass media și audiovizuale. În al doilea rând, în ceea ce privește responsabilitatea acestor platforme de a realiza un screening uh, prealabil, uh, trecând de controlul ex ante, care ar fi fost un uh, pas uh, periculos, pentru că ar fi uh, intrat în contradicție cu regulamentul privind neutralitatea. Și nu știu dacă ne dorim ca cetățenii din statea, statele membre să partajeze uh, video online cu astfel de caracteristici. Nu cred că ne dorim așa ceva. În al doilea rând, uh, aceasta ar intra în contradicție cu directiva pentru comerț electronic, așa cum s-a spus aici, uh, și uh, ar pune în pericol întreaga industrie a platformelor online. Și deși facem referință la articolul 40, așa cum a făcut raportorul și acest lucru este util, el reprezintă doar o protecție insuficientă atunci când se vorbește de un nivel de responsabilitate pentru uh, platforme, atunci când există un pericol și atunci când se face un screening prealabil uh, pentru a identifica, de exemplu, un discurs de incitare la ură sau altele de acest gen care au legătură cu terorismul, de exemplu. De asemenea, o astfel de cerință de monitorizare pentru platforme este imposibil de uh, implementat, uh, pentru că numărul de informații uh, este extrem de mare și, de asemenea, care ar fi impactul pentru că aceasta reprezenta o problemă pentru noile startup-uri. Deci, așa cum spuneam și la ultima ședință, nu dorim uh, schimbări doar de dragul schimbărilor, dar suntem dispuși să uh, negociem. Ceea ce ne dorim, în schimb, este o adevărată certitudine juridică, uh, pentru că există cazuri de acest gen care se întâmplă frecvent, deci trebuie să fim precauți, să ne pregătim pentru consecințe. Mulțumesc! Colegă Tom, prego. Mulțumesc și acum, doamna Tom. praegu äh, ühiselt koosolekult, kus äh, alte. Am fost la o reuniune unde grupul liberal, grupul ALDE, se consulta pe acest subiect. Știm acum aproximativ cum ar putea fi poziția noastră. Ieri noapte am dormit doar 3 ore pentru că a trebuit să plec foarte devreme la aeroport. În aceste 3 ore am visat de serviciile audiovizuale, am visat serviciile audiovizuale și raportorii noștri din umbră, Acum nu trebuie să visați și dumneavoastră ce am făcut eu și aș vrea să continui în limba engleză. Dacă vorbesc estona, am impresia că nu mă poate urmări toată lumea. Deci voi continua în limba engleză. Uh, so in general, the commission Propunerea comisiei are câteva elemente pozitive de exemplu, cerințele în deplasare pe piața produselor, asistență pentru protecția minorilor la nivelul uh, televiziunii și a videoului în general și înființarea unei autorități de reglementare la nivel național independente. Însă există și anumite prevederi care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie eliminate. Una dintre acestea se referă la cote, așa cum a spus și dumneavoastră, se trece de la 1 la Comisia uh, cere această cotă să fie cel puțin 20% pentru serviciile on-demand și coraportorii au făcut o propunere de reducere. Da, mă deranjează căștile, trebuie să le scot. Deci această reducere a fost făcută uh, până la 30%. Noi dorim, uh, bineînțeles, să susținem aceste eforturi în măsura posibilului și dorim să asigurăm cetățenii europeni, dar cred că cotele nu vor fi utile în acest sens. S-ar putea rezolva această problemă prin catalogele naționale. Deci aceste cerințe ar putea fi rezolvate incluzând uh, lucrările la nivel național și în plus nu se spune nimic despre uh, calitatea uh, muncii la nivel european. Că dacă vorbim de serviciile on-demand, e clar că acestea n-au nicio problemă să cumpere tot felul de produse ieftine europene și să înlăture anumite opere europene pentru a se asigura că includ unele mai importante pentru a-și extinde uh, cota pe piață promovarea operelor europene nu va putea fi atinsă și consumatorul va avea practic de suferit. O a doua chestiune este cea a taxelor. Introducerea contribuției financiare creează și mai multe îngrijorări, pentru că Comisia oferă oportunitatea statelor membre ca serviciile on-demand să introducă astfel de taxe și uh, să o facă atunci când entitățile respective nu sunt stabilite pe teritoriul lor. Aceasta duce la situații neplăcute uh, de dificultate de acces în anumite state membre. Acum, în ceea ce privește platformele, noi credem că platformele nu pot fi responsabile pentru fiecare film care este uh, Uh, încărcat pe ele. Pentru aceasta e nevoie de o monitorizare 100%. Acum, în ceea ce privește conținutul, noi nu credem în uh, conceptul de moral. Am preferat să rămânem în cadrul legal existent și să definim mai degrabă conținutul ilegal și susținem o armonizare la maxim a normelor. Referitor la ERGA, ne dorim o independență și mai mare a acesteia și nu ne place ca rolul acesteia să fie scăzut. Iar în ceea ce privește stabilitatea, noi susținem articolul 7, însă în urma tratatului de la Marrakesh am dorit ca acesta să intre în vigoare cât mai repede cu putință și rămânem deschiși pentru a vedea cât de profundă uh, va fi această implementare și așteptăm și avizul de la INCO. Cred că acestea erau în principiu comentariile pe care le aveam de făcut. Am prezentat în jur de 100 sau peste 100 de amendamente. Aș putea să vă fac o listă completă, dar cred că nu e cazul. Mulțumesc. Grazie per non averlo fatto, comunque. Da, mulțumesc foarte mult pentru că n-ați făcut-o pentru că am fi avut nevoie de foarte mult timp atunci. Și acum, doamna Trupel, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc și celor două raportoare pentru explicații și celorlalți reprezentanți ai grupurilor. Încep cu propunerea legată de structura directivei și ideea că multe lucruri ar trebui scoase din paranteză cum se spune în amendament. Eu nu sunt de acord pentru că sunt de părere că a existat o decizie fundamentată a Comisiei în acest sens. Și vă dau și un exemplu. Există un consens cu privire la evitarea unui control ex ante la descărcarea sau încărcarea de conținuturi. Și că aici nu trebuie să existe o atingere a directivei e-commerce atunci când Conținuturile sunt pur și simplu date mai departe, iar operatorul nu știe exact ce fel de conținuturi sunt. Dar știm că există fenomene uh, care le conferă un rol activ platformelor. Platforme care verifică conținuturile și care creează o dimensiune comercială. Se elaborează cataloge tocmai în scop comercial. Și uh, aici există o bază oferită de directiva e-commerce pe care nu vrem să o schimbăm. Însă vrem să precizăm ce înseamnă acest rol activ și rol pasiv și e nevoie de o definiție clară. Acum pentru a reveni asupra chestiunii structurii. Eu cred că, sau de ce cred eu că e mai bună comisia, propunerea comisiei? pe platformele de video sharing există conținuturi care pot fi considerate servicii audio-vizuale media și care trebuie să fie reglementate mai bine decât în trecut. Dar există și conținuturi generate de utilizatori care nu au uh, consecințe comerciale și care nu pot fi considera, considerate servicii de servicii media audiovizuale. Și aici trebuie delimitat. De aceea din punct de vedere structural, propunerea comisiei este mai curată. Apoi o altă observație. Rolul ERGA. Am avut prilejul să vorbim despre ERGA și cred că abordarea comisiei care spune că da, e nevoie de autoritățile de reglementare naționale care au jucat deja un rol important și în trecut, e nevoie de ele și e nevoie de o colaborare mai strânsă între ele. Nu trebuie să se implice în procesul legislativ, însă trebuie să vegheze la punerea în aplicare a regulilor și trebuie să aibă și un schimb de informații permanent și trebuie să susțină respectarea valorilor și a standardelor comune. Știm cu toții că avem state membre unde există probleme. Cred că este important să avem o poziție mai reținută pentru că nu cred că Comisia își dorește uh, să preia o inițiativă mai activă decât trebuie. Deci, totuși, se întrevede deja un compromis aici și Comisia uh, a semnalat uh, o aprobare. Autoritățile de reglementare trebuie să fie independente de guvern și stat. Deci trebuie să fie unități independente, însă nu, aici văd un pericol deosebit. Și acum aș trece la alte capitole unde sunt de acord cu ce s-a spus, dar deocamdată am vrut să vă spun uh, care sunt capitolele unde am o poziție diferită și unde vreau să mai discutăm. Ceea ce mi se pare în principiu corect platformele de video sharing trebuie incluse mai puternic în, uh, în zona de prevederi privind publicitatea, însă între timp nu mai sunt de acord cu părerea generală conform că, căreia reglementarea publicității la televiziuni trebuie eliminată. Dacă mă uit la peisajul televiziunilor și la dorințele consumatorilor ideea că nu trebuie extinsă nejustificat ideea de publicitate, ei bine, aici am venit cu amendamentele noastre. Spre deosebire de liberali, în ceea ce privește subvenționarea operelor europene, tocmai în sensul diversității, și aici poate și ECR-ul vede lucrurile altfel, aici sunt uh, pentru punerea de acord cu privire la cotele europene. Sunt platforme care spun deja că facem asta, trebuie să facem asta pentru că oamenii își doresc asta, pentru că dacă ne dorim o ofertă atragăto- atrăgătoare, atunci trebuie să venim și cu oferte europene. Și deja se ating automat cote de 20 sau până la 27%. Noi, bineînțeles că avem un interes legat de politica noastră culturală de a subvenționa astfel de conținuturi. Și aici o cotă de 30% mi s-ar părea rezonabilă. Mi se pare dificil să susțin și să preiau ideile exprimate de colegi cu privire la rețelele de socializare. Uh, mă rog, aici se leagă lucrurile și de rolul activ și rolul pasiv, menționat mai devreme. Vom discuta în detaliu despre asta, dar deocamdată nu cred că ar trebui incluse jocurile de noroc. Bineînțeles, copiii ar trebui protejați mai bine, sunt de acord uh, aici și aș vrea să avem reguli mai clare în ceea ce privește sponsorizările și întreruperile publicitare pe care nu le doresc deloc în emisiunile pentru copii și Mm, aș propune ca aceste întreruperi să nu fie posibile decât din jumătate în jumătate de ore. Cred că regula care funcționează în prezent este bună. Integritatea semnalului, sunt de acord să se păstreze regulile. Vreau ca statele să poată decide reguli cu privire la identificare. Apoi, chestiunea Uh, accesibilității pentru persoane cu dizabilități și, această lucru, uh, și acest capitol trebuie inclus în directivă. Și aici am primit și susținerea sau păreri din partea asociațiilor persoanelor cu dizabilități care își doresc ca aceste lucruri să fie reglementate prin directiva noastră, ceea ce privește coreglementarea și obiectivele care nu vor fi îndeplinite deci dacă această coreglementare nu funcționează, mi-aș dori ca statele membre să poată decide lucruri ce depășesc regulile din directivă. E clar că lucrurile sunt deocamdată văzute unitar. Și la modul foarte general, publicitatea trebuie să poată fi delimitată de conținutul redacțional. Și în ceea ce privește plasarea produselor, aceasta trebuie să fie foarte clar identificabilă, sponsorizările și toate aceste lucruri trebuie să fie valabile și la platformele de video sharing. Nu trebuie să existe diferențe. Și din punctul meu de vedere, cam acestea sunt capitolele cele mai importante pe care am vrut să vi le comunic. Mulțumesc. Domnul Vent are cuvântul. Mulțumesc, președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnelor raportor pentru acest text. Se vede foarte bine că am muncit foarte mult la el. S-au depus foarte multe amendamente și acum trebuie să lucrăm pe marginea compromisurilor. Aș avea două comentarii. Acum, în ceea ce privește, în primul rând, autoritățile de reglementare. Nu înțeleg de ce la articolul 35 la anumite dispoziții se vorbește despre eliminarea acestor autorități. Dacă vedem uh, ce se spune în uh, unele rapoarte, vedem că există prevederi care protejează tocmai uh, împotriva oricărei încercări de eliminare a competențelor sau a acestor entități și cred că este foarte bine. Articolul acesta descrie foarte bine care este competența acestor entități și ele sunt foarte utile. În uh, țara mea, de exemplu, um, avizul lor este foarte important pentru noi. Acum, al doilea comentariu referitor la publicitate și uh, orar. În ceea ce privește restricțiile orare, uh, pe o perioadă de 24 de ore. Toate acestea ar putea avea consecințe negative și ar putea duce la o concentrare a reclamelor, a publicității. Pe termen lung am putea insista asupra reducerii valorii unui spot de publicitate. Există de asemenea și tendința de a renunța la televiziunea tradițională de către uh, telespectatori care sunt descurajați uh, din cauza unei publicități uh, prea invazive. Cred că ar fi bine să ajungem la o reechilibrare a situației în acest domeniu, pentru că publicitatea până la urmă este o sursă de venituri și, uh, pe de altă parte, nu trebuie să depășească anumite limite, deci avem nevoie de un sistem echilibrat. Grazie. E ora il collega Grammaticakis. Domnul Grammaticakis, vă rog. Ήξερα, κυρία Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι. Mulțumesc, doamnă președinte. Știam că dosarul acesta era unul foarte complex, dar dacă vedem uh, acest roman, aceste patru tomuri pe care le avem aici este un adevărat roman. Deci vreau să mulțumesc în primul rând uh, colegilor celor două raportoare pentru uh, eforturile lor. În al doilea rând, trebuie să înțelegem de ce este atât de important. În primul rând, mm, nu întâmplător s-au prezentat atât de multe amendamente, nu întâmplător atât de multe comisii sunt uh, implicate. Cred că e vorba aici de viața de zi cu zi a cetățeanului european, a cetățeanului de rând și tocmai de aceea este uh, un raport atât de important. Aș vrea să fac doar patru uh, remarci, pentru că Petra a făcut o prezentare generală foarte bună, completată în mod judicios de către Sabin. În primul rând, am să mă centrez și eu pe tema publicității. Noi suntem Comisia pentru Cultură și cred că um, 12 minute sunt suficiente trebuie să oferim acest timp, iar Petra a arătat pe de altă parte că nu putem cere niște modificări și după aceea să ne întoarcem la propunerea inițială. Cred că ar trebui să ajungem la o soluție și mă opun complet uh, introducerii jocurilor de noroc aici, pentru că asta ar complica și mai mult situația și aș insista și asupra importanței autorităților în domeniul publicității. Noi în Grecia avem o experiență negativă în acest domeniu. Autoritățile de reglementare nu existau nici în Grecia, nici în alte țări. De aceea, printr-o astfel de reglementare, dorim să garantăm independența acestor autorități, nu doar pe hârtie, deci o independență juridică, dar și din punct de vedere practic. Și tocmai de aceea ne dorim ca felul în care sunt numiți membrii în cadrul acestor autorități să se facă printr-o procedură deschisă, și pe baza experienței, ținând cont în special de experiența negativă pe care am avut în ultimii 10 ani în Europa. Acum, referitor la autoritatea de reglementare, ea trebuie să fie eficientă și independentă atunci când e vorba de numirea membrilor săi. Aș mai menționa aici și un amendament 997 uh, uh, prin care se cere transparența uh, pentru acordarea de licențe. Bineînțeles, noi nu dorim să impunem nimic statelor membre, dar dorim să ne asigurăm niște criterii și proceduri transparente. În special pentru socialiști democrați, aceste criterii sunt absolut esențiale și Uh, ele sunt esențiale. Iată de 2 ani și jumătate, 3 ani uh, încercăm să îmbunătățim situația. Suntem uh, optimiști, dar pe de altă parte trebuie să facem mai multe eforturi Așa că voi face cât îmi va sta în putință pentru a atinge și rezultate. Chimenez eh, Bărbat. Da, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând raportorilor și colegilor care au participat la această dezbatere, domnului Gramaticakis și celorlalți colegi. Noi susținem raportul. Sunt multe elemente importante, cum ar fi, de exemplu, munca lucrătorilor europeni, de asemenea, probleme legate de publicitate și flexibilitate. Există însă și o atitudine foarte strictă atunci când e vorba de protecția minorilor sau discursul de incitare la ură. Sunt două elemente pentru care considerăm că platformele online sunt absolut esențiale. Până acum niciodată n-a existat atât de multe informații, atât de mult conținut online și o bună parte din aceste informații sunt distribuite online și de multe ori e vorba de minori uh, cei care au acces la aceste date. Trebuie să vedem aici și care este diferența între uh, mass media online și cea tradițională, pentru că e nevoie de niște sisteme de protecție pe care să le oferim și care să fie incluse în acest raport. Mulțumesc! Julot. Oui, Mulțumesc. M-aș întoarce la două aspecte din această directivă. În primul rând, ce model dorim să avem uh, în domeniul audiovizual, audiovizual și cui să se aplice regulile respective. Practic, mă întreb ce așteaptă cetățenii europeni de la serviciile lor audiovizuale. Probabil, în primul rând, conținut mai mult conținut decât uh, pauze de publicitate odată la 20 de minute. Bineînțeles că publicitatea, da, finanțează acest conținut. Iată de ce eu aș spune, la rândul meu, că trebuie să fim mai flexibili pentru tot ce înseamnă sponsorizări și plasarea de produse. Însă, ca și mulți alți colegi, uh, sunt pentru limitarea strictă a orarelor de difuzare a publicității. Avem uh, un model american în materie și, de fapt, și noi în Europa ne-am inspirat din asta. De asemenea, așteptând de la serviciile audiovizuale o promovare a conținutului european, un conținut de calitate, de care cu toții suntem mândri. Și apoi, acest model european ar mai avea un al doilea Uh, aspect propriu. Tocmai acest conținut european, de asemenea, mi îmi place ideea de a avea această cotă de 40% pentru serviciile on-demand, pentru materialele video, dar uh, asta în condițiile în care uh, pentru televiziunea clasică avem 50% cotă. Deci, două aspecte. Limitarea clară a publicității și al doilea aspect, acea diversitate culturală la care m-am referit. Un al doilea aspect pe care l-aș aborda se referă la destinatarii acestor regule și norme. Eu sunt de acord cu cele două raportoare, și anume ca aceste reguli să se aplice tuturor tipurilor de audiovizual, oricare ar fi acestea, însă vreau să vă spun că există anumite tendințe care s-au reflectat și în alegerile din Statele Unite. S-a observat astfel cât de importante sunt rețelele sociale astăzi. Într-un studiu recent se arată că 40%, 44% din americani folosesc Facebook-ul ca primă sursă de informare. Am văzut asta și în Camaria, în Statele Unite. Și E vorba de uh, materiale video pe Facebook. Și apoi am observat că Facebook a, a semnat 140 de contracte cu mari uh, furnizori de servicii audio și video, tocmai pentru aceasta, pentru a se alimenta cu astfel de conținut pe Facebook. Așadar, trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri, pentru că directiva exact aici ne orientează. În acest sens, aș dori ca aceste rețele sociale și media sociale să fie uh, integrate în uh, aceste servicii audiovizuale cărora le este destinată directiva. Mulțumesc foarte mult, doamna Suidrova are cuvântul. Děkuji. Ehm, já bych chtěla popřát oběma zpravodajkám hodně sil při zpracování těch 1044 pozměňovacích. Da. Vă urez uh, mult succes, domnilor raportor, pentru a face față celor uh, peste o mie de amendamente și pentru toate avizele care vor veni de la celelalte comisii parlamentare. Vă așteaptă multe de făcut și uh, știm care sunt prioritățile pe care le-ați stabilit, pe care ni le-ați prezentat. Între acestea, mi se pare că există trei elemente importante. În primul rând, protecția minorilor, o protecție în special în fața conținuturilor ilegale și a incitării la ură. Cred că este esențial ca în cazul în care se extinde domeniul de aplicare al regulamentului, în special să se facă pentru platformele audiovizuale și pentru conținutul uh, on-demand, să se țină cont de rolul din ce în ce mai mare al rețelelor de socializare, pentru că acest lucru nu se poate face fără o extindere a domeniului de aplicare. Trebuie să mergem uh, până acolo unde ne permite tehnologia să acționăm cu controle foarte stricte, eficace față de uh, incitarea la ură și în special pentru a-i proteja pe minori uh, atunci când um, accesează pe aceste platforme și la conținutul um, on demand. În al doilea rând, trebuie să vedem ce se întâmplă cu operele europene. Acea cotă de 20% stabilită de comisie sau 30% propusă de raportori. Uh, ceea ce mi se pare important mie este ca conținutul european să fie prezent și să fie din ce în ce mai uh, prezent pe aceste platforme. A treia temă esențială este cea a accesibilității pentru persoanele cu uh, dizabilitate vizuală sau uh, auditivă. Statele membre sau providerii de servicii audiovizuale, dar și Comisia Europeană trebuie să-și aducă contribuția pentru a face față obligațiilor legale în acest sens. Voi face uh, chiar și o propunere în acest sens pentru că Comisia să ajute statele membre și furnizorii de servicii pentru a-și îndeplini obligațiile. Mulțumesc! Grazie, eh, mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Și eu vreau să mulțumesc celor două raportoare care au spus multe lucruri interesante în introducerea lor, cu multe argumente nimerite și aș sublinia și eu anumite aspecte la rândul meu. Cât privește această tematică care a stârnit foarte multe, multe pasiuni, este vorba de tematica minorilor. S-au făcut mai multe propuneri Două aspecte ar fi demne de subliniat aici, pentru că ne interesează pe toți și trebuie să punem și lucrurile în context. Spune că statele membre garantează că pentru minori furnizorii de materiale uh, video pe platforme special dedicate le dedică niște măsuri aparte. De ce am propus asta? Pentru că statele membre trebuie să-și asume direct această responsabilitate și s-a vorbit tot timpul uh, de violență gratuită, de conținuturi degradante, de violență, de pornografie și așa mai departe. Uh, aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că, într-adevăr, uh, toată lumea este de acord că vigilența trebuie să fie maximă aici, însă cu anumite condiții, totuși în anumite intervenții s-a subliniat nevoia de a preciza într-un fel lucrurile, de pildă când vine vorba de incitarea la ură. Eu am făcut la rândul meu niște propuneri pentru a consolida și pentru a pune în context aceste aspecte. Există astfel o întreagă jurisprudență a CEJ a, a, și a Curții pentru Drepturile Omului în ceea ce privește uh, incitare la ură în contextul uh, drepturilor umane. Și atunci, uh, pe baza textului Comisiei, uh, mi-am permis să subliniez acest lucru pentru că avem deja cât se poate de concret care poate fi folosit și care ne poate orienta și orienta statele membre în acest demers. De asemenea, mi se pare important să reamintim ceva uh, tot așa în legătură directă cu textul Comisiei, și anume programul Uniunii Europene pentru Drepturile Minorilor din 2011 definește, citesc, Carta Drepturilor Fundamentale a UE și Convenția ONU pentru Drepturile Minorilor ca și baze comune pentru toate acțiunile UE care vizează minorii. Aici avem mai cu seamă două articole, 5 și 19 din Convenția ONU care au o mare importanță și pertinență aici când vine vorba de protecția minorilor în raport cu serviciile audio și video și audiovizuale și exact aici trebuie să ne concentrăm. Și acum, foarte pe scurt, m-aș mai referi la acele comunicări comerciale sau de publicitate și aici statele membre trebuie să se asigure că intervin Restul amendamentelor au fost uh, foarte bine subliniate ca importanță de cele două raportoare. Tot așa cum s-a subliniat ce trebuie și pentru minori. De asemenea, trebuie să reamintim cât se poate de clar ceva foarte important și anume uh, a nu se insulta uh, pe bază de apartenență religioasă sau să nu fie um, femeile, copii um, prezentați în imagini de, degradante, mă ne ferim, bineînțeles, și la pedopornografie. De asemenea, uh, este foarte clar că în ceea ce privește partea mai comercială, am simțit nevoia să ne îndepărtăm de textele în materie și în orice caz să nu ne inspirăm neapărat de cea privitoare la comerțul electronic. Ea există, bineînțeles, dar uh, bineînțeles că există aceste aspecte care vor fi mai mult uh, menționate de celelalte comisii care se exprimă pe fond. Deci noi să ne uh, exprimăm pe ce ne interesează eu cred că nu trebuie să eliminăm anumite aspecte care interesează aici numai pentru că ele sunt sau nu sunt după caz uh, expuse în cealaltă directivă privind comerțul uh, electronic. Mulțumesc foarte mult, aș da cuvântul comisiei, dar mai întâi colegul Zdroeschi vrea să ia cuvântul. Prima la parola, si. La fine, chestii. Krasnodębski, przepraszam. Pani przewodnicząca mnie pomyliła. Da, doamnă președinte. Cred că ați greșit. Mă numesc Razdoievski, nu Zdroievski. Ați greșit numele. Aș vrea să fac referință aici la un element. S-a vorbit aici de teme foarte importante, dar există un element care mă îngrijorează și aș vrea să adresez o întrebare doamnei raportor. S-a prezentat un amendament în raportul dumneavoastră și ați făcut referință la acesta. Există, de fapt, multe elemente care vorbesc despre erga și care doresc să elimine erga, dar, pe de altă parte, întăresc rolul Comitetului de Coordonare. Mie mi se pare că e o chestiune foarte polemică, mai ales și stați să văd dacă găsesc referința. Domnul Venta a vorbit de amendamentul 86. Iată care este întrebarea mea, doamnă raportor. Este o întrebare de principii. Vreau să vă întreb de ce se face această propunere pentru ca această entitate ERGA să aibă o serie de uh, funcții și de ce comitetul de uh, coordonare este mai întărit? Ce, cu ce argumente puteți justifica această propunere? Mulțumesc! Naturalmente, raportorii răspunderan. Bineînțeles că cele două raportoare vor uh, reacționa și ele. Aș face și eu două observații. Ei bine, dezbaterea a fost foarte interesantă pentru că au fost atinse, într-adevăr, modalitățile prin care se poate îmbunătăți textul uh, și s-au uh, făcut deci pași înainte importanți și s-a exprimat spirit de deschidere. Iar în ceea ce mă privește, este foarte bine că se pot face progrese în ceea ce privește publicitatea și uh, asta pentru uh, uh, furnizorii de servicii audiovizuale. Trebuie să existe un echilibru și un teren de joc echitabil pentru toată lumea, dar, bineînțeles, că și calitatea operelor contează, dar și protecția consumatorilor contează aici și a consumatorilor de conținut, așadar. Și să nu uităm că există pe lângă subiectele online, uh, mai există și tot acest sector uh, editorial și acesta trebuie să fie finanțat. Deci uh, avem, bineînțeles, nevoie de un pluralism al informației, nu depindem numai de presa scrisă, avem multiple surse și atunci trebuie ca instrumentele și modalitățile să fie echilibrate. Și având în vedere ce s-a vorbit despre acea perioadă de timp între două orele 20 și 23, mi s-au părut propuneri interesante, dar trebuie să, specific, să specifice foarte clar că acest interval orar este respectat în anumite condiții. Oricum, merită elaborate aceste lucruri. Apoi, și colega Trupel a făcut niște observații interesante, și anume un lucru care încă nu este total lămurit. Mă adresez direct raportoarelor. Am spus că trebuie să vedem cum abordăm răspunderea editorială a platformelor de partajare a materialelor video. Să nu fie platforme așa pasive de distribuție de conținut, ci să poată să monitorizeze activ acest conținut. Colega Trupel a făcut un amendament interesant aici și el este important pentru că este o chestiune cumva mai delicată, mai sensibilă, care vizează asumarea răspunderii, pentru că nu e vorba aici de un simplu algoritm, ci e vorba de a asuma răspunderea în ce privește conținutul pe care îl pui pe platforma ta și asta într-un mediu concurențial. Eu cred că aici trebuie lămurite lucrurile. A trei observații și cu asta închei. Problema minorilor. Da, am depus multe amendamente și eu fac parte din grupul pentru minori și cât privește interdicțiile din domeniul televizual, le las deoparte pentru că aici vorbim despre un alt mediu. În orice caz, este foarte clar că adolescenții astăzi sunt expuși altor medii în principal dar este foarte clar că statele membre uh, au uh, interpretat uh, într-un mod aparte regulile din domeniul televizual și să ne inspirăm din această experiență. Și anume, în acest sector trebuie să se prevede nu numai posibilități de protecție a minorilor, uh, dar trebuie ca ele să fie explicitate dar aici autoritățile de reglementare naționale trebuie să definească procedurile și, cod, uh, și regulile care să fie urmate. În caz contrar să se aplice sancțiuni. sancțiuni. În caz contrar nu se va face nimic concret. Erga acum. Cred că doamnele raportor au făcut niște pași înainte semnificativi, însă trebuie lămurit în ce, în ce măsură ERGA și Comitetul de Coordonare sunt ambele entități uh, care trebuie să fie consultate, asta în lumina textului Comisiei și mă bucur că multă lume a înțeles că aceste autorități trebuie să fie clar independente. Știu că în anumite țări există alte tradiții, însă trebuie să avem principiul uh, fundamental care să fie comun. Și anume, bine, asta depinde, bineînțeles, și de modul în care sunt finanțate aceste autorități. Uh, în orice caz, trebuie să existe o înțelegere a acestei problematici. S-au făcut pași înainte și mă bucur că se poate merge înainte. Și astfel ne apropiem și mai mult de un acord posibil. Acum dau cuvântul reprezentantei uh, Comisiei și mulțumesc pentru prezență. Thank you very much. Uh, this... Mulțumesc. A fost o dezbatere interesantă, cu siguranță. Voi încerca să fiu succintă, dar s-au spus așa de multe lucruri și să începem cu platformele de partajare. Sunt foarte multe confuzii aici, trebuie să lămurim lucrurile. Când vorbim despre o platformă de video sharing sau de partajare, se spune că ei, dacă se selecționează, dacă se selectează conținutul, atunci nu e vorba, de astfel, nu e vorba despre o astfel de platformă, ci de un furnizor de servicii specializat. Poate fi o platformă gen YouTube, deci unde se exercită un control. Acolo se aplică regulile valabile pentru video on demand, materiale video la cerere. Dacă vorbim despre platformele de video sharing în propunerea comisiei, vorbim despre platforme care nu exercită niciun fel de control exante asupra conținutului încărcat. Deci e vorba de conținut generat de utilizatori, materiale video care pot, de exemplu, ilustra nașterea unui fiu, unui copil. Trebuie uh, să facem distingerea foarte clară uh, în funcție de controlul, care este imposibil având în vedere cantitatea de ore încărcate, 100 de ore pe minut. Ar fi imposibil pentru platforma să verifice ce se încarcă și pentru autoritatea de reglementare la fel. Autoritățile deja au foarte mult de lucru cu platformele, de, platformele video la cerere. Să zicem că păstrăm uh, un paragraf care, un articol care se referă și la uh, prevederile din uh, directiva e-commerce, dar, pe de altă parte, trebuie să existe și un catalog cu descrierea conținutului acelui uh, conținutului generat de utilizator, de exemplu nașterea copilului, de, de, e dificil. Deci, practic, noi nu preluăm uh, regulile existente pentru că credem că sunt Biblia sau ceva. Pur și simplu ele sunt rezonabile. La fel, uh, ceea ce privește regulile privind publicitatea. Bun, există publicitate care poate fi controlată pe YouTube, dar există și exemple legate de plasarea de produse sau sponsorizări. Pentru difuzori există posibilitatea unor excepții atunci când programul nu este produs de difuzor. Imaginați-vă că s-ar impune aceste reguli unor furnizori care nu au niciun fel de control asupra produsului. Deci haideți să fim atenți aici. Aici se partea tehnică și Comisia este într totul de acord cu obiectivul final, protecția copiilor, a consumatorilor, însă aspectele tehnice sunt foarte importante pentru că regulile trebuie să poată fi aplicate. Este liniștitor să auzim că ne dorim independența eh, reglementatorilor. Și am auzit cât de importante sunt regulile în acest domeniu și cât de importante cât de importantă este separarea reglementatorilor de guvern. Este liniștitor să auzim aceste lucruri. Totodată, în ceea ce privește erga și erga trebuie um, să fie independentă și să nu fie supusă unui control politic. În ceea ce privește publicitatea, într-adevăr, mandatul comisiei uh, a fost să se solicite flexibilitate. Dacă nu găsim acest aspect, rezultatul exercițiului va fi o reglementare suplimentară. Trebuie să vă aduceți aminte totodată că e, există și o directivă privind armonizarea. Dacă evoluția de pe piață pe care o vedem, care implică o autoreglementare din partea difuzorilor, dacă va exista prea multă reclamă, oamenii vor trece pur și simplu la Netflix, pentru că acolo nu sunt reclame. Deci asta este evoluția naturală. Dar dacă există state membre care nu au o evoluție ca atare, atunci se pot impune reguli mai stricte, dar dacă nu permitem un minim, ei bine, atunci uh, nu se vor putea reglementa piețele unde lucrurile nu au evoluat în această direcție. Sursa principală sursa principală de finanțare a conținuturilor este publicitatea. În ceea ce privește subvenționarea operelor europene, pentru a lămuri articolul privind taxele, este, uh, lămurește practic ce înseamnă legea astăzi. Deci nu putem elimina acel articol care continuă regulile existente. Astfel de taxe sunt incluse aici și se vede în deciziile comisiei care se aplică la nivel național, E bine, acolo se lămurește că acest tip de taxe nu fac obiectul capitolului. În orice caz, nu este obligatoriu, este o posibilitate se lasă la atitudinea statelor membre. În orice caz, este o sursă de venit. Și ultimul lucru pe care îl voi spune, nu vreau să mai spun prea multe lucruri, nici nu vreau să depășesc timpul. În ceea ce privește derogările, am văzut câteva idei cu privire la procedura de încălcare. Nu cred că trebuie să reamintim. Dacă directiva prevede cazul în care se încalcă regulamentul repetat, se face o excepție de la libertatea respectivă. Deci chestiune, un exercițiu foarte delicat. De aceea, în propunere, așa cum arată astăzi, cerem să existe trei încălcări, să se treacă acolo trei încălcări. În cazul în care există o situație extremă, atunci, într-adevăr, se poate declanșa o procedură de urgență. Și cred că voi rămâne aici. Restul de idee. Mulțumesc. Da, este foarte clar că nu trebuie să pierdem ocazia să uh, vedem cine este răspunzător. Nu dorim uh, să sufocăm aceste platforme ele nu trebuie să fie văzute ca simple difuzoare de conținut, ci să înțeleagă rolul lor de participanți pe piață. Pentru mine e important asta, e important ca piața să fie și un loc uh, de joc echitabil. Asta e părerea mea personală și vreau să o spun înainte de a da cuvântul înapoi doamnelor raportoare. Sabin? Mai întâi vreau să mulțumesc colegilor și de la celelalte grupuri pentru schimbul de opinii. Cred că s-au lămurit anumite lucruri legate de poziție și de modificarea pozițiilor de-a lungul ultimelor săptămâni, cred că va trebui să lămurim ceea ce s-a spus la ultimele reuniuni, acele ale raportorilor, și care sunt progresele înregistrate. În ceea ce privește slăbirea erga și întărirea rolului Comitetului de Contact, Cred că am lămurit deja. Deci noi nu am vrut să slăbim erga sau poziția actuală, dar vrem să găsim un echilibru între dimensiunea tehnică de specialitate și sarcina erga sau misiunea erga de a fi un fel de comitet tehnic. Și pe, pe de altă parte, evaluarea politică, deci latura ce ține statele membre. Și am spus că atât Comitetul de Coordonare, cât și ERGA pot fi consultate din partea de către Comisia Europeană. Și așa trebuie înțeles amendamentul 82. Acolo vrem să includem membrii Parlamentului în comitetul de contact, de legătură, astfel încât să existe și o, să existe o evaluare politică la toate nivelurile și nu numai la nivelul național. Și această poziție trebuie luată în calcul. Pe de altă parte, ERGA trebuie să vină cu avize. Am spus data trecută că am făcut o greșeală. Raportul nu trebuie desemnat de către Comisia sau Comitetul de Legătură. Deci, ERGA va transmite aceste informații comitetului. Dar am uh, reparat greșeala și o vom repara prin amendamente. Apoi, legat de 85, amendamentul 85, a existat o întrebare, din câte am înțeles. Acolo am spus că statele membre nu au o, influență asupra deciziilor redacționale. Selecția redacțională sau formatele intră aici. Și cred că e corect, pentru că o astfel de autoritate independentă nu trebuie să vegheze la activitatea redacțională, ci la respectarea directivelor care au fost impuse. Dar nu trebuie să se ocupe de o preselecție a conținuturilor. Vorbim despre libertatea mass media și libertatea jurnalistică și de expresie. Și exact asta am adăugat noi aici. Îndeplinirea obligațiilor legale trebuie supravegheată. Și această supra, supraveghere este sarcina cheie sau sarcina principală a autorității de reglementare. Dar nu supravegherea activității redacționale. Și asta este uh, ideea importantă, mai ales pe contextul evoluției din Europa. Apoi controlul exante la platformele de video sharing. E aceeași direcție. Nu trebuie să se evalueze în prealabil modul în care arată un material video. Deci platforma nu trebuie să verifice acest lucru, însă ex post trebuie să pot spune că acel conținut reprezintă un risc pentru tineri și nu se îndeplinesc anumite criterii. Și trebuie ca materialul respectiv să fie etichetat corespunzător. Deci toate aceste coduri etice sau aceste reguli trebuie să fie îndeplinite și în cazul platformelor de video sharing, astfel încât să se poată oferi protecție tinerilor consumatorilor. Dar nu este o evaluare ex ante, ci una ex post. Așa este, de fapt, uh, și în cazul programelor TV. Nu trebuie să existe uh, un CNC care verifică programele înainte de difuzarea lor. Dar atunci când apar probleme, consiliile uh, audiovizualului CNA-urile vin și verifică um, ce s-a difuzat. Mă bucur că avem o colaborare bună cu raportorii din umbră și sunt convinsă că vom avea și un consens foarte bun la final. Mulțumesc și din partea mea. Vă mulțumesc călduros raportorilor din umbră, raportorilor și tuturor celorlalți care au intervenit în această seară. Cred că a fost o discuție foarte bună. Păcat că raportorii din umbră nici nu mai sunt toți aici. Vreau să subliniez încă o dată foarte clar. Poate că putem oferi un răspuns în acest sens. Nimeni nu își dorește un control exante, o cenzură. Doamne ferește! Cine mă știe, își deci dă seama că eu reacționez alergic, am o reacție alergică la tot ceea ce miroase a cenzură. Însă ceea ce vrem noi este să spunem că dacă s-a identificat un conținut periculos care instigă la ură, care încalcă regulile de publicitate, ei bine, atunci trebuie să se reacționeze, dar doar atunci. Chestiunea dificilă pe care ai menționat-o tu, Helga, care este momentul în care deținem aceste informații? Algoritmul elaborat este cel corespunzător unei funcții de căutare? Sau conținutul încărcat poate fi împachetat comercial pentru a se câștiga bani. Ei bine, este acela momentul în care s-au obținut destule informații? Bun, dacă vom reuși, și este important pentru mine asta, ei bine, aici se determină momentul în care există informații, ei bine, aici putem cere o reacție corespunzătoare. Nu trebuie să îl împingem către acea decizie. Deci trebuie să găsim o formulare care să permită o distingere. Cred că așa ne putem îndeplini obiectivul. Pe platformele de video sharing, sau la fel ca la, la cele on demand sau la programele TV, se intră câteodată în regulile de publicitate și bineînțeles că se spune și acolo că publicitatea trebuie să poată fi identificată ca atare. Ei bine, e clar că toate aceste reguli trebuie să fie incluse și în capitolele privind platformele de video sharing. Nu este ceva nepotrivit. Și aceleași lucruri sunt valabile și pentru protecția minorilor și tinerilor și pentru discursul instigator. De aceea Comisia a preluat platformele de video sharing în directiva privind serviciile audiovizuale. Și dacă vom găsi să vom reuși să găsim o soluție rezonabilă privind delimitarea sau distingerea uh, și răspunderile, atunci uh, va fi bine. Nu știu dacă e uh, rezonabilă acea includere propusă, trebuie văzut. Acela, același lucru e valabil și pentru jocurile de noroc. Sunt sceptic aici. Deci nu știu dacă trebuie extinsă directiva privind serviciile audiovizuale așa de mult, pentru că la un moment dat nici nu vei mai putea ști despre ce este vorba. Erga ei bine, am spus mereu aceste lucruri și când vine vorba de independența reglementatorilor, am spus întotdeauna că autoritățile trebuie să fie independente și că este important și că apreciem foarte mult activitatea ERGA și că este absolut în regulă modul în care se lămurește asta în directivă. ERGA lucrează undeva într-o zonă non-legislativă, e bine să se creeze bazele activității ei. Un, pe alocuri am exagerat puțin, am greșit și cred că am reușit să reparăm greșelile prin amendamentele proprii. Cred că suntem pe calea cea bună. Ceea ce privește publicitatea. Vreau să mai încerc încă o dată o abordare vis-a-vis de flexibilizare. Știm cu toții că niciun domeniu nu este reglementat în așa fel sau în așa măsură, într-o măsură similară cu programele TV. În internet toată lumea poate să facă reclame. Sunt întreruperi, sunt pauze, sunt suprapuneri. Totul se poate în internet. Dacă vreau ca un difuzor privat, un post privat, uh, deci când vreau să existe un post privat, atunci trebuie să-i asigur și uh, finanțarea și asta se face prin reclame. Dar cum reușesc să fac asta la furnizorii de internet, unde nu există reguli? Trebuie să ofer condiții egale pentru toți participanții. Ori îi reglementez cumva pe toți la fel, ori deloc. Dar nu vrem să nu existe reglementare. Deci trebuie să vedem cum se poate face asta la serviciile TV lineare. Acolo trebuie puțină flexibilizare. Noi nu extindem domeniul, nu extindem publicitatea. Nu se permite un minut în plus de reclamă. Acum, poate că dacă un single spot într-un minut, uh, într-un moment al unui film, poate este mai puțin nociv sau la fel de nociv ca un bloc comercial de publicitate de 10 minute. Trebuie discutate aceste lucruri. Acum, poate că trecem de la 20 la 30 de minute. Trebuie să ne gândim și la varianta asta. Poate că există o variantă în care combinăm regulile. Acum, dacă ne îndepărtăm de la promisiunile inițiale și dorința noastră de flexibilizare, tocmai în vederea obținerii unor condiții egale pe piață, ei bine, asta nu mi s-ar părea foarte loial. Nu am spus o singură dată chestia asta. Am decis-o cu o mare majoritate și în acest mandat, nu numai în fostele uh, mandate. A existat o abordare cu împărțirea pe două categorii, în două categorii, cu prime time, ora de vârf a programelor și celelalte perioade. Le-am permis, practic, o împărțire mai liberă. Nici niciun uh, post TV nu va, fa, nu va permite publicitate timp de 30 de minute pentru că își va pierde telespectatorii. Ei știu foarte bine asta. Trebuie să li se ofere oamenilor posibilitatea de a scăpa de reclame. Și poți face asta apăsând pe butoanele din telecomandă. Majoritatea telespectatorilor fac deja asta. Bun, aștept cu nerăbdare discuțiile ce vor urma Sper că vom ajunge la un bun sfârșit și sper că vom avea la final o directivă privind serviciile audiovizuale care va dura timp de 10 ani. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult celor două raportoare. Mi s-a părut că am dezbătut într-o atmosferă foarte, foarte bună și chiar a trebuit să avem această ședință astăzi. A fost foarte utilă. Mulțumesc pentru toate reacțiile, mulțumesc și Comisiei pentru că urmărește cu atenție acest dosar atât de important și vreau să vă informez că următoarea ședință va avea loc pe 28 noiembrie la orele 3 după masă. Doamna președinte, mulțumesc cu mobilitate și interpreților, mulțumim și noi. La revedere!